Dear colleagues, I think that... Dragi colegi, e momentul să începem. Cu oarecare întârziere, e adevărat. Putem începe cu primul punct de pe ordinea de zi, care este adoptarea ordinii de zi. Doamna Gardini împreună cu raportorii din umbră ne-a cerut să amânăm votul pe punctul 7 de pe ordinea de zi pentru 15 septembrie, pentru care mai e nevoie de mai mult timp să finalizeze amendamentele discutate în grupurile politice. Dacă nu sunt obiecții, adoptăm ordinea de zi cu această modificare. Punctul 2. Anunțurile președintelui. Astăzi avem interpretare în 22 de limbi și în aplicația e-meeting puteți găsi toate documentele în format electronic. Punctul 3. Recomandările coordonatorilor au fost transmise electronic. Dacă nu există obiecții, le considerăm adoptate. Și trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, pentru care avem alături de noi ministrul mediului din Luxemburgului. Îi mulțumesc pentru prezență și pentru faptul că este aici pentru a ne prezenta prioritățile președinției pentru următorul semestru. Mulțumim și pentru că dați ocazia membrilor comisiei noastre să aibă un schimb de opinii cu dumneavoastră. E important să se întâmple asta la începutul semestrului. Deci vă dau cuvântul și apoi vom începe și uh, dezbaterile. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, domnilor și domnilor. E o mare plăcere să fiu astăzi aici pentru a face acest schimb de opinii cu dumneavoastră și pentru a vă putea prezenta programul și prioritățile președinției luxemburgheze pentru mediu. Dosarele pe care le avem uh, în agenda depind de propunerile făcute de Comisia Europeană și de cele pe care ales să le retragă. Eu personal am fost extrem de dezamăgită de programul de lucru al Comisiei Europene pentru 2015, de pachetul legislativ pentru economia circulară, care, de exemplu, a fost retras, spunând că e puțin probabil să se ajungă la un acord, în timp ce discuțiile în Parlament și în Consiliu erau tocmai în faza inițială. În ceea ce privește acest dosar, aș vrea să vă mulțumesc pentru implicarea dumneavoastră, pentru că economia circulară este o mare ocazie pentru a ne face economia mai competitivă și pentru a genera locuri de muncă. Noua propunere pe care o așteptăm pentru toamnă va fi prezentată și ne vom asigura că ambițiile noi stabilite să nu se limiteze doar la o extindere a competențelor între comisar, ci că nivelul de ambiții de mediu să fie consolidat. Am luat notă de rezoluția pe care Parlamentul European a adoptat-o în sesiunea plenară în Strasburg pe 9 iulie și felicit raportoarea pe doamna Sirpa Pietikainen și raportorii din umbră pentru documentul foarte bun pe care l-au elaborat. Instituția dumneavoastră, prin urmare, are aceeași obiective ca și președinția luxemburgheză. Calitatea aerului în general și directiva privind plafoanele naționale de emisii se numără printre prioritățile noastre pentru următoarele șase luni. Propunerea ne care un rol esențial în combaterea poluării aerului și pentru reducerea deceselor premature cauzate de această poluare. Avem încredere în faptul că vom putea debloca situația în ceea ce privește reducerea propusă și dificultatea implementării acestora, președinția va continua examinarea acestor propuneri și ale amendamentelor venite din partea Parlamentului pentru a vedea în ce măsură este posibil să se ajungă la un acord cu Parlamentul într-un viitor cât mai apropiat. Propunerea de regulament privind reducerea de emisii poluante a vehiculelor rutiere Euro 5, Euro 6, este un alt dosar care se înscrie în cadrul îmbunătățirii calității aerului. Știu că experții naționali vor ajunge la un compromis în ceea ce privește Real Driving Emission, care va avea impact asupra dosarului, însă acest lucru nu ne va împiedica să uh, ne continuăm și intensificăm eforturile. De altfel, cred că suntem de aceeași părere în ceea ce privește anumite măsuri care ar trebui să fie luate de colegiuitor mai degrabă decât de comisie, în ceea ce privește delegarea de competență pentru stabilirea valorilor limită. Președinția va acorda o atenție specială activităților Parlamentului pe această propunere și în special votului din Comisia ENVI, care va avea loc pe 23 septembrie. În funcție de rezultate, președinția este gata să exploreze alături de dumneavoastră toate posibilitățile de negociere. Este clar că dosarele referitoare la calitatea aerului au o strânsă legătură cu dosarul climă o altă prioritate a președinției noastre. În acest context, propunerea de reformă a sistemului de schimb cu cote de emisii, ETS, va fi votat chiar astăzi. Comisarul Caniete își va prezenta în această după-amiază propunerea, precum și nouă la reuniunea informală de pe 23 iulie. Aș vrea să salut votul referitor la rezerva de stabilitate și activitatea raportorului pe acest dosar. Și mulțumesc de asemenea comisarului Caniete pentru că și-a respectat cuvântul. Reforma ETS are o importanță esențială în a ajuta membrii Uniunii Europene să acționeze pentru a fi pionieri în lupta împotriva schimbărilor climatice. Vom începe activitățile în septembrie, însă în viitoarea președinție va trebui să ajungă la un acord. Consiliul a adoptat niște decizii în ceea ce privește înverzirea politicilor europene și în 28 octombrie anul trecut și a transmis un mesaj foarte ferm în ceea ce privește aspectele acestei strategii și implementarea sa. Mesajul rămâne valabil și în prezent și considerăm că pe 26 octombrie vom avea o dezbatere cu privire la semestrul european și subvențiile nocive și alinierea politicilor se vor regăsi în dezbateri. Președinția luxemburgheză atribuie o mare importanță protecției biodiversității în, în Europa și implementarea unei strategii eficiente. Vom urmări îndeaproape activitățile Parlamentului European în acest sens, în special inițiativele domnului Mark de Mesmacher și în decembrie în Consiliu vom propune adoptarea concluziilor inspirate de revizuirea strategiei europene pentru biodiversitate, care ne-a fost promis pentru octombrie cel târziu de comisarul Vela. O a doua bază de muncă importantă va fi reprezentată de raportul State of Nature in EU din partea Agenției Europene de Mediu. Pe baza acestor concluzii, vrem să ne asigurăm că cele șase obiective ale strategiei vor fi îndeplinite în orizont 2020, având un cadru mai clar în ceea ce privește progresul care trebuie să fie îndeplinit. Așteptăm de asemenea cu mare interes și cu atenția necesară uh, rezultatele exercițiului REFIT, care include și directiva privind habitatul și păsările. Doamnelor și domnilor, și acum marile provocări cu care ne vom confrunta la nivel internațional. Avem o agendă foarte plină. După summitul pentru finanțarea dezvoltării, care este în curs de derulare în prezent la Addis Abeba, șefii de stat se vor întâlni la New York în septembrie pentru summitul special ONU pentru dezvoltare durabilă pentru a stabili agenda post-2015 și la finerea președinției noastre și la finele acestui an, comunitatea internațională se va reuni la Paris pentru COP21. Agenda pentru dezvoltare durabilă post-2015 trebuie să fie coerentă cu obiectivele de mediu și raportul secretarului general ONU a răspuns așteptărilor și a stabilit obiectivele, subliniind necesitatea unei dezvoltări economice bazată pe schimbări climatice. Prin urmare, dimensiunea aceasta de mediu trebuie să fie consolidată pentru că este importantă pentru îndeplinirea obiectivelor de eradicare a sărăciei, știind că cei mai defavorizați sunt cei care suferă cel mai mult de pe urma poluării și degradării mediului. Agenda post-2015 este una dintre prioritățile Consiliului și Consiliul Informal de Mediu, de pe 22-23 de mediu, va fi consacrat discutării obiectivelor de mediu cu domnul Steiner. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului, după cum știți, Traversăm acum un moment esențial pentru Uniunea Europeană. Achiul de mediu se confruntă acum cu riscuri de dereglementare și renaționalizare și trebuie să facem eforturi împreună pentru a demonstra că politicile de mediu îmbunătățesc calitatea vieții cetățenilor noștri și stimulează competitivitatea și inovarea în economia noastră. În lupta împotriva schimbărilor climatice trebuie să fim mândri de ceea ce a introdus deja în legislația sa Uniunea Europeană. Acum, în ceea ce privește punctul forte al președinției noastre, cea de-a 21-a sesiune COP care va avea loc la Paris. Vreau să vă informez că pe 18 septembrie Consiliul de Mediu își va adopta mm, concluziile pentru pregătirea COP21 și ne vom strădui să avem un mandat cât mai ambițios posibil. Suntem convinși că trebuie să ajungem la un acord ambițios la Paris care să plafoneze temperatura și creșterea acesteia cu 2 grade Celsius. Acordul trebuie să se bazeze pe o viziune pe termen lung, pentru o tranziție către o societate cu nivel scăzut de emisii. Pentru a fi la înălțimea provocărilor, trebuie să existe un acord obligatoriu, durabil și dinamic, care să se referă și la metodele de implementare. Trebuie să existe reguli clare pentru a garanta transparența procesului de implementare, și doar un acord care încurajează toate părțile să adere va fi un acord bun. Acest acord va transmite un semnal ferm pentru toți actorii, nu doar cei guvernamentali, ci și ONG-uri, colectivități locale. Declarația G7 din iunie este un semn încurajator că acest mesaj a fost auzit la cel mai înalt nivel. Din acest motiv, aș spune că președinția luxemburgheză se va axa pe finanțarea climatică, un element cheie pentru a ajunge la un bun acord la Paris. Și din acest motiv, acesta va fi una dintre prioritățile discutate la nivel ministerial, atât pentru mediu cât și pentru finanțe. Vom face eforturi să promovăm ideea unui set de instrumente financiare publice și private. Permiteți-mi, înainte să vă las să puneți și dumneavoastră întrebări, să vă semnalez faptul că anumite dosare pe care le discutați nu fac parte din portofoliul ministerului meu. Dosare legate de sănătatea umană și animală, securitatea alimentară, care vor fi prezentate de Ministra Sănătății. Am să fac tot ce îmi stă în putere pentru a mă asigura că dosarele evoluează. Mă bucur deja că am ocazia să cooperez cu dumneavoastră, stimați membrii Parlamentului, în următoarele luni și vă mulțumesc de atenție. Thank you very much for your uh, introductory statement uh, and now Mulțumim pentru declarația introductivă. Putem acum să adunăm primul set de întrebări și încep cu reprezentanții grupurilor politice, adică cu Ivo Belet din partea PPE. Eh, Bună ziua, doamnă, domnule președinte, doamnă ministru. Câteva observații în olandeză mai întâi. Economie, dat u dat ambitieniveau hoog wil houden and uh, the... <clears throat> Ați amintit economia circulară. Uh, aici vă promitem întreaga noastră susținere. Puteți pleca de la premisa că în Parlament și în Comisia noastră veți găsi un partener de încredere atunci când este vorba de a face presiune asupra Comisiei pentru a veni cu o propunere ambițioasă. Spuneați că partea centrală a președinției dumneavoastră, și aici suntem cu toții de acord, o va constitui conferința de la Paris. Veți uh, coordona poziția finală și sper că va fi un succes. Nu știu dacă este o coincidență, dar uh, astăzi domnul Caniete va uh, înainta propunerea sa în ceea ce privește sistemul de tranzacționare a emisiilor, care urmează să fie uh, Uh, dezvoltat în continuare, astfel încât uh, producția industrială și cea energetică să-și aducă o contribuție și um, să ajute la reducerea cu 40% a emisiilor până în 2030. Mă întreb acum cum veți uh, evalua aviația și transportul maritim. Există un acord um, în ultimii ani, așa cum rezultă din rezoluția Parlamentului. Ce va trebui făcut uh, pentru ca și la nivel uh, mondial să se ajungă la un acord? Ce anume ar trebui reglementat la nivel european în ceea ce privește aviația și transportul maritim? Uh, în ceea ce privește uh, sistemul de tranzacționare a emisiilor și uh, sistemul um, din afara acestuia, cine ar trebui să-și aducă o contribuție mai mare? Industriile energofage și producătorii de energie ar trebui să facă câte ceva, însă ne aflăm în competiție internațională și trebuie să ținem cont și de interesele industriei, pentru că nu vrem să alungăm industria din Europa. Delocalizarea industriilor cu mari emisii de dioxid de carbon trebuie de asemenea avut în vedere. Dar poate că și agricultura și sectorul construcțiilor ar putea aduce o contribuție. În ceea ce privește așa numitul carbon offsetting, această compensare a emisiilor cu țările în curs de dezvoltare ar putea fi o soluție, cel puțin pentru a dota mai bine fondul uh, pentru climă. Și în ultimul rând, doamnă ministru, ați făcut trimitere și la directiva cu privire la habitat și uh, păsări și la diversitatea speciilor. Pentru că există anumite specii care sunt periclitate. Dacă această directivă credeți că ar trebui păstrată sau ar trebui să avem curajul să efectuăm o revizuire, să solicităm comisie o evaluare și o propunere de reformare? Știm că se fac presiuni asupra anumitor biotopuri și specii de păsări dar există, desigur, și conflicte de interese cu anumite activități economice în anumite biotopuri, în special atunci când este vorba de regiuni agricole. Cum considerați că ar uh, putea avea loc o astfel de revizuire? Și din partea SND, acum Matias Grote. Mulțumesc. Că uh, Um, ne bucurăm acum de președinția luxemburgheză, care mi se pare foarte promițătoare. De asemenea, se pune și întrebarea refit și, în opinia mea, eu cred că legislația europeană de mediu nu ar trebui acum uh, reevaluată din capul locului, ci trebuie uh, aplicată și cred că ar fi și un semnal negativ dacă am relua întregul pachet. Știu că și la nivelul Consiliului există oarecare o mișcare, au existat tendințe de a redeschide pachetul Natura 2000. Mă bucur că ministrii germani de mediu, dar și de agricultură s-au pronunțat împotriva redeschiderii acestui pachet și acum există o anumită mișcare și la nivelul Consiliului. Aveți acum posibilitatea de a coordona niște concluzii ale Consiliului în această privință. În ceea ce privește calitatea aerului, dacă demarăm uh, prima etapă în ceea ce privește directiva NEC, cred că uh, decese timpurii datorate calității aerului sunt date Aici, sigur, există competențe și în ceea ce privește uh, Ministerul Sănătății. Cred că, de asemenea, uh, vom reuși să obținem o majoritate și în ceea ce privește emisiile de amoniac și vom uh, reuși să cooptăm și alți colegi, astfel încât și în acest domeniu să putem uh, elabora o legislație bună. M-ar mai interesa de asemenea cât de evoluată este și dezbaterea la nivelul Consiliului, dacă există orientare deja, dacă există dificultăți uh, care trebuie depășite, astfel încât acest, să putem reduce această cifră de uh, 400 de mii de, de morți timpurii și mi se pare un scandal ca într-un, într-o comunitate de state precum Europa această cifră să nu poată fi redusă, ci din potrivă ea să fi crescută în ultimii ani. În, în ceea ce privește conferința părților, uh, COP21 uh, și clima, aceste detalii vor mai fi discutate. Sistemul de tranzacționare a emisiilor, unde sunt incluse 45% din emisiile uh, din Europa doar. Cred că ne va mai dea de furcă. Sunt uh, curios cât de departe va merge Parlamentul și dacă va veni cu o propunere ambițioasă, pentru că altfel există pericolul ca pe viitor să avem standarde pentru uh, <clears throat> pentru uh, producția de energie, mai ales în ceea ce privește cărbunele, pentru că, sigur, ne, facem, uh, ne enervăm atunci când este vorba de uh, lămpile economice, dar dacă ne uităm la mercurul care este emis în aer prin aceste termocentrale pe cărbune este un adevărat scandal pentru că ar avea o contribuție și la reducerea emisiilor de dioxid de carbon, dar nu numai. Va trebui să avem o reglementare și în această privință și dacă sistemul de tranzacționare a emisiilor va fi prea slab, atunci va trebui să avem în vedere și alte acte legislative. Mulțumesc foarte mult. Acum din partea ECR, doamna Gerling. Manu? Mulțumesc, domnule președinte. Doamna ministru, în numele grupului ECR aș dori să vă urez bun venit în comisia noastră. Ați atras deja atenția asupra faptului că eu răspund de redactarea raportului interimar cu privire la strategia în ceea ce privește diversitatea biologică. Uh, voi intra în câteva detalii în această privință și voi formula câteva întrebări. Doamnă ministru, consider că v-ați ales un moto excelent pentru această președinție, Uniunea Cetățenilor. Președinția luxemburgheză se pare că s-a decis pentru o Uniune a cetățenilor și acest lucru uh, corespunde și necesităților actuale din Uniunea Europeană, pentru că încrederea a scăzut uh, până aproape de zero în opinia publică. De aceea Uniunea Europeană va trebui să facă mai multe pentru a veni și în întâmpinarea doleanțelor cetățenilor. Dacă ne mai gândim și că întreaga problematică a diversității biologice îi preocupă pe cetățenii, atunci uh, mi se pare o problemă dificil de rezolvat. 450 de mii de oameni au participat deja la campania Nature Alert. Este o inițiativă care funcționează excelent iar cetățenii și-au exprimat uh, îngrijorarea. Nu își doresc o slăbire a um, reglementărilor care vizează protecția naturii. Prima întrebare. Cum vă veți asigura că semnalele care vin de, din partea a sute de mii de cetățeni vor uh, fi și avute în vedere? Și aș mai vrea să știu care este părerea dumneavoastră dat fiind faptul că reglementările europene, care sunt bine aplicate, au dat dovadă de un eșec, îmi cer scuze, de un succes imens în parte. Dar în anumite state membre, problema constă în faptul că aplicarea uh, mai lasă de dorit. De aceea aș fi vrut să știu din partea dumneavoastră care este poziția dumneavoastră. Ne-ați uh, anunțat câteva din secretele dumneavoastră Uh, pe care doriți să le includeți în concluziile Consiliului care vizează strategia privind diversitatea biologică. Poate ne puteți creiona mai în detaliu uh, care sunt intențiile uh, președinției luxemburgheze în această privință. Mult succes! Mulțumesc foarte mult! Din partea grupului ALDE, acum domnul Brandi. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă ministru, pentru prezentarea dumneavoastră clară și ambițioasă. Cred că problema în domeniul nostru de politică constă în faptul că uh, paradoxul uh, este acela că deciziile pentru acest domeniu nu, este, nu sunt luate de noi decât ci de alți miniștri și parlamentari. Aveți absolută dreptate. Sunt uh, bucuros că organizați acest Consiliu Comun în ceea ce privește uh, finanțarea politicii de uh, mediu și aștept cu interes rezultatele acestuia. Dar nu e vorba doar de climă, ci și de alte domenii și am să-mi concentrez întrebările asupra acestora. Dacă ne uităm la economia circulară și dezbaterea pe care am avut-o săptămâna trecută în Parlament, nu a participat în uh, hemiciclu președintele uh, comisarul pentru relații, doi vicepreședinți Timmerman și Katainen, ceea ce mi se pare un semn pozitiv. Și dacă ne uităm la raportul McKinsey, care a fost prezentat pe 25 iunie, acolo se vorbește de economia circulară și beneficiile aferente care se cifrează la miliarde și unde se spune că economia circulară reprezintă, citez, următorul proiect major uh, în Europa. Vă întreb dacă împreună cu Consiliul ECOFIN sunteți dispusă să organizați o întâlnire pe tema economiei circulare. Pentru că eu cred că beneficiile pentru mediu se reprezintă un efect uh, foarte plăcut a acestei economii circulare. Și o ultimă observație, domnule președinte, care se referă la biodiversitate. Am văzut raportul cu privire la situația naturii și de aici rezultă foarte clar uh, și anume faptul că încă nu facem suficient. Nu sunt de acord cu întrebarea lansată de Ivo Belet. Nu că nu ar trebui să redeschidem sau să diluăm directiva cu privire la habitat și păsări, pentru că este una dintre uh, directivele cele mai de succes pe care le avem și, prin urmare, ce ar trebui să facem pentru a îmbunătăți situația naturii mai mult decât în momentul de față. Una din problemele evidențiate în acest raport uh, se referă la agricultură. Din nou, agricultura, în special agricultura intensivă, este privită ca unul din motivele primordiale pentru pierderea de biodiversitate. Știm că propunerea inițială a Comisiei a fost uh, diluată atât uh, de Parlament cât și de Consiliu și atunci întrebarea mea este dacă vă veți lupta și pentru revizuirea politicii agricole comune uh, sub aspectul biodiversității. Și un ultim lucru. Sunteți de acord, doamnă ministru, că ar trebui să punem capăt actualelor practici, cum că deciziile din agricultură se iau în acest siloz uh, care vizează agricultura și nu în coreper? pentru că este acea tematică care nu uh, se decide în coreper, ci într-un domeniu tematic separat și de aceea cred că uh, deciziile luate acolo nu sunt în beneficiul întregii societăți. Mulțumesc, uh, Ian, și acum din partea GUE, Caterina Conecina. Také mě dovolte popřát paní ministrní hodně úspěchu, protože priority, které nám... Mulțumesc și eu aș dori să-i urez, doamne ministru, mult succes, pentru că prioritățile președinției luxemburgheze sunt foarte ambițioase. Și dacă ținem cont și de faptul că nu se va putea organiza nimic în luna august în instituțiile Uniunii pentru că nu prea lucrează nimeni. Aveți la dispoziție doar patru luni pentru a vă realiza aceste priorități. Sperăm că marea finală va fi conferința de la Paris. Vă urez mult succes în ceea ce v-ați propus și să sperăm că măcar jumătate dintre priorități vor fi fost realizate până în decembrie. Aș dori să mă refer la plafonele naționale de emisii, pentru că votul din Parlament va avea loc la finele lunii octombrie. Doamnă ministru, v-aș întreba așadar cum credeți că ar trebui să aibă loc următoarele întâlniri și discuții tripartite? Consiliul uh, are în pregătire propria poziție deja de pe acum, mă refer la plafoanele de emisii. În plus, aș dori să vă întreb uh, despre o temă care n-a fost menționată până acum, informații pentru consumatori și protecția consumatorilor. Există o problemă serioasă aici, evidențiată de fiecare studiu. Consumatorii deseori sunt duși în eroare ceea ce de asemenea deseori are și consecințe la nivelul sănătății populației. Veți face ceva în această privință în cursul președinției dumneavoastră? Și încă o temă uh, care nu a fost încă menționată astăzi. În documentul președinției spuneți că veți încerca să contribuiți la o discuție democratică cu privire la revizuirea procedurilor de aprobare pentru organismele modificate genetic. Este o temă importantă aici în Parlamentul European și aș dori să știu care este poziția președinției luxemburgheze. Doriți într-adevăr să demarați această dezbatere? Pentru că în comisia noastră uh, se dezbate această temă. Dezbatem cu comisia și ar fi uh, corect să știm și părerea dumneavoastră. Și o ultimă întrebare. Ce credeți despre cooperarea de până acum? Spuneți că veți merge la Paris cu obiective foarte ambițioase, însă suntem puțin derutați uh, cu privire la componența delegației Uniunii Europene la Paris. Cine va merge acolo? Cum vedeți această cooperare dintre principalii actori care va lua o decizie la Paris? Sigur că uh, veți participa dumneavoastră din partea președinției și a sectorului de mediu. Însă, Problema este că nu știm dacă Comisia, Consiliul și Parlamentul vor avea o poziție unitară. Ar fi bine dacă ar fi așa și dacă ne-am putea realiza aceste ținte ambițioase. Mulțumesc uh, foarte mult. acum din partea verzilor, Basel Ecut. Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea acestui program pe șase luni, destul de ambițios, care acoperă multe subiecte importante. Va fi așadar o perioadă foarte interesantă de șase luni cu negocieri pentru calitatea aerului, cu discuții despre biodiversitate, despre economia circulară, subiecte cruciale, subiecte importante și aștept cu nerăbdare să cooperez cu președinția luxemburgheză pe aceste subiecte. Sigur că ne interesează cel mai tare ceea ce se va întâmpla la conferința de la Paris și pe asta mă voi axa în întrebările mele. Dacă ne uităm la situația Uniunii Europene în prezent, putem spune că Uniunea Europeană oferă ceva la negocieri, într-adevăr, dar va exista o mare provocare la Paris. Ce strategie aveți? Cum considerați că ar trebui să se pregătească Uniunea Europeană în avantpremieră, dar și chiar în momentul în care are loc conferința de la Paris. Pentru că știți prea bine cum se derulează negocierile. Mergi cu o ofertă, dar la un moment dat sunt oameni care așteaptă ceva de la Uniunea Europeană. Eroarea cea mare la Copenhaga a fost că Uniunea Europeană n-a fost pregătită pentru o marjă de flexibilitate în timpul negocierilor, așa că mă interesează ce aveți dumneavoastră de gând să faceți pentru a corecta asta, să nu mergem cu niște lucruri bătute în piatră, rezultate în urma Consiliului Ecofin, Consiliului de Mediu, care să nu ne permită să facem niciun pas înainte sau înapoi. Sunt trei subiecte despre care consider că uh, Uh, pe care consider că Uniunea Europeană ar trebui să se miște în continuare. E vorba de promisiunea Uniunii Europene de a avea minus 20% uh, reducerea emisiilor pentru 2020. Noi știm că deja am uh, atins de mult acest obiectiv, deci Uniunea Europeană s-ar putea scoate foarte ușor ca pur și simplu să ofere mai mult la negocieri înainte de 2020. Deja am depășit acest obiectiv, după cum vă spuneam, așa că mă interesează dacă veți deschide această dezbatere la Consiliul pentru Mediu. E și perioada de revizuire. Se estimează că avem nevoie de vreo 5 ani. Știu că Uniunea Europeană se concentrează deja pe 2030, dar sunt negocieri care se referă și la 5 ani, deci cu o revizuire uh, la 5 ani. Ce poziție aveți? Și în al treilea rând, un element foarte important. Discutând despre obiectivele 2050 cu minus 60%, noi știm că acest scenariu respectă cele două grade doar dacă există după, 20, după 2050 uh, mari emisii negative. E vorba de cantități uriașe. La ora actuală, Uniunea Europeană nu este pregătită pentru acest uh, scenariu. Cum anume vom ajunge la aceste emisii negative. Cum anume veți mijloci deschiderea acestei dezbateri? Pentru că dacă nu vom avea în vedere aceste emisii negative, nu ne vom alinia obiectivului de minus 2 grade. În rest, aștept cu nerăbdare cooperarea cu dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc! În numele EFDD, domnul Afronte. Grazie, președinte, grazie. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru. După părerea mea, în următoarele luni avem COP21 și directiva Habitat și păsări ca subiecte foarte importante. Au fost însă menționate de mai mulți colegi le-ați menționat și dumneavoastră în prezentarea dumneavoastră, pe care o consider a fi clară și relativ complet, având în vedere timpul avut la dispoziție. De aceea eu să mă refer la un aspect specific. În ceea ce privește raportul privind starea naturii primit de la Comisie, Vedem că datele au fost colectate în ultimii ani, însă există o mare diferență între cantitatea de date care există la dispoziție pentru habitatele terestre și cele maritime. Comisia spune că speciile și habitatele maritime sunt puțin cunoscute și că pentru monitorizarea lor e nevoie de eforturi suplimentare. Pentru Marea Baltică 60% din evaluare e negativă, pentru Marea Neagră 30% și Mediterana stă și mai rău. Există puține oportunități de pescuit uh, și Comisia ne spune clar că există mari preocupări în ceea ce privește Mediterana și că în Mediterana și în Marea Neagră stocurile de pește sunt într-o stare proastă, 96% din stocuri fiind pescuite peste randamentul maxim durabil. Dar nu mă refer la pescuit eu, ci la date. Fac parte din Comisia de Pescuit și am văzut că e foarte dificil să încerci să implementezi un pescuit durabil sau directive de mediu care se referă uh, la aspecte de mediu fără o, un temei științific solid, date complete. Și Așa cum am văzut la început, aceste date lipsesc în ceea ce privește mediul maritim. E nevoie de eforturi suplimentare pentru a ne asigura că avem o bază solidă de date științifice și pentru a încerca să îmbunătățim lucrurile în mediul maritim. Ce intenționați să faceți pentru a rezolva aceste lipsuri care au impact asupra deciziilor politice? Mulțumesc! Thank you very much, Mulțumesc foarte mult! Numele ENF, domnul Ialc. Madame le ministre, bienvenue dans cette comisie. Doamnă ministră, bine ați venit în această comisie. Nu aveți o sarcină ușoară, căci de fiecare dată când vine un nou stat la președinția Consiliului, odată la șase luni, miniștrii vin în fața comisiilor parlamentare și prezintă, într-un exercițiu foarte dur, prioritățile momentului. Nu doresc să ofensez pe nimeni, dar vreau să vă spun că, în general, uh, ni se prezintă banalități odată la șase luni cu privire la banalități care duc la creștere, locuri de muncă ecologice, uh, reforma sistemului ETS, pachetul privind calitatea aerului, culturile de OMG, obligația de a găsi un acord pe noi produse alimentare și nu în ultimul rând cu privire la conferința de la Paris din decembrie, subiect care a fost menționat în 11 cuvinte în documentul numit Prioritățile Luxemburgului pentru semestrul 2 2015 această bulimie de, o, de obiective uh, nu poate să fie de bun augur. Avem sentimentul că Uh, comunicarea este bună, dar nu este suficient. În șase ani, evident, nu puteți să rezolvați totul și să vă lăsați amprenta în mod decisiv pe dosare și trebuie să aveți un plan pe termen lung pentru a evita incoerențe între președinții și pentru a vă lăsa uh, o marjă de manevră care e adevărat, este redusă. În șase luni nu puteți să aveți un impact decât dacă vă stabiliți unu, două sau trei obiective. Toți mari general știu că pentru a câștiga o bătălie decisivă trebuie să vă axați pe un anumit punct și doar așa veți obține succes. De aceea, domnă ministru, eu am o dorință. Îndrăzniți să definiți niște priorități clare și simple. Îndrăzniți să faceți niște alegeri. Asta nu înseamnă că neglijați alte dosare. Ni se spune că costul porării aerului poate ajunge la 6 miliarde de euro în Franța. Asta duce la scăderea randamentului agricol, pierderea biodiversității. E important să ne concentrăm pe prioritățile care îi vizează pe cetățenii europeni. Mulțumesc! După prima rundă de întrebări, am să dau cuvântul reprezentanței președinției pentru a răspunde la întrebările acestea primite din partea colegilor. În primul rând, mulțumesc pentru sprijinul manifestat. Mare parte din lucrurile pe care le-am auzit uh, ne încurajează, ne ajută să progresăm, să ținem piept provocărilor. Mai întâi, domnule Belet, toate sectoarele, sectorul maritim, aerian, industria trebuie să contribuie la găsirea unei soluții. Mi-ați adresat câteva întrebări în acest sens și suntem de acord cu îngrijorările manifestate. Vom analiza propunerea de reformă a sistemului ETS de îndată ce ne va parveni. Nu doar dumneavoastră, ci și alții v-ați referit la directiva Habitat și pentru păsări. Practic, pilonii noștri pentru conservarea naturii. Cel mai important element este implementarea, fiindcă prin implementare avem siguranță la nivel juridic. Reiau și spusele lui Matias Grote. Ați spus că de fiecare dată când aceste directive sunt implementate corect, se văd rezultatele. Și da, credem că ar trebui să ne axăm pe implementarea corectă și, sigur, să discutăm și despre finanțare și alinierea politicilor de finanțare. Trec acum la întrebările lui Matias Grote. Cu privire la biodiversitate, mă bucură faptul că am primit acea scrisoare vom încerca să venim cu concluzii relevante, să vedem ce avem la ora actuală. Într-adevăr, constatăm că există povești de succes acolo unde directiva a fost implementată corect, există siguranță, certitudine juridică, deci cred că suntem de aceeași părere. Apoi, v-ați referit și la calitatea aerului. Vom încerca să deblocăm dosarele care sunt în lucru, în așa fel încât să putem progresa cu directiva pe fond. La ultima dezbatere s-a făcut un nou pas în direcția îmbunătățirii calității aerului. Domnule Demesmacher, ați avut și dumneavoastră câteva întrebări despre biodiversitate. Deja am prezentat poziția președinției, care este fără echivoc, și vă mulțumesc pentru intervenție. Așteptăm cu nerăbdare să lucrăm unii cu alții pe aceste subiecte. Pentru că, da, e o uniune a cetățenilor și ar trebui să ne pese de calitatea vieții în Europa. Și poate că astfel răspund și domnului Ialc, că ar trebui să legăm cumva firele narrative ale acestei discuții între ele. Dacă nu vom reuși să ne îndeplinim obiectivele pe climă dacă nu reușim să ne exprimăm clar cu privire la situația schimbărilor climatice, biodiversitate, calitatea aerului, dacă nu legăm totul de calitatea vieții în sine, va fi o eroare. Este important să avem o abordare holistică, să avem o abordare de mediu pentru Europa. Domnule Gerbrandi, vin cu niște precizări. Noi aici discutăm pe două planuri. Odată la Consiliul Formal și apoi uh, la Consiliul Informal despre finanțarea uh, problemelor de mediu. Avem un instrumentar în acest sens. Uh, instrumentarul acesta face obiectul dezbaterii la nivelul comisie, Consiliului de Ministri. Se dezbate atât la nivel formal cât și la nivel informal, în așa fel încât să avem un rezultat concret. Însă aveți perfectă dreptate când spuneți că politicile trebuie să fie alineate. Nu ar trebui să gândim de fiecare dată pe dosare separate, că e vorba de mediu, că e vorba de agricultură, ci să privim totul la un loc. Doamnă Conecna, ați avut și dumneavoastră câteva întrebări cu privire la directiva NEC. Trebuie să începem să lucrăm pe acest dosar. Ne vom începe lucrările în septembrie și vom face tot posibilul în așa fel încât să mergem în ritm accelerat, să scăpăm de acest blocaj. V-ați referit și la OMG-uri și protecția consumatorilor. Sunt lucruri de care se vor ocupa ministrii din domeniul sănătății și agriculturii. Așa că mai bine îi las pe ei să vă răspundă la aceste întrebări. Bas Eichhout? Mie mi se pare că poziția europeană este chiar ambițioasă. Noi avem cel puțin 40% și până în septembrie ne așteptăm să avem un mandat bun cu claritate pentru ciclul de 5 ani, pentru obiectivele pe termen lung. E clar că vrem un acord dinamic. Ce înseamnă asta? Că va trebui să fim cât de ambițioși. Și în momentul în care constatăm că, ambițioși fiind, ne-am atins obiectivele, va fi foarte posibil ca în cadrul unui acord dinamic să mergem mai departe și să obținem rezultate și mai bune. Mie mi se pare că la chestiunile de mediu, cel mai important este să înțelegem foarte bine care sunt obiectivele și să avem, de fapt, aceste obiective pe termen lung inteligibile, în așa fel încât deciziile economice, deciziile din planul industrial să fie luate având în vedere, până la urmă, dorința de a fi neutri din punctul de vedere al carbonului, până la finele acestui secol. Domnul Afronte, habitatul maritim ține de strategia pentru biodiversitate, așa că vom analiza și acest subiect în uh, evaluarea la jumătatea perioadei. Există multe soluții deja uh, pentru Paris care ne arată că Există eforturi făcute la nivel climatic și, după cum am mai spus, trebuie să avem uh, o comunicare cât mai apropiată de cetățeni care să facă legătura între prioritățile noastre și prioritatea este adevărat uh, în acest caz să păstrăm calitatea vieții cetățenilor, având în vedere că avem o singură planetă pe care trăim cu toții și trebuie să ne limităm la această planetă respectând durabilitatea, bazându-ne pe cei trei pilone ai acesteia care sunt ecologia, socialul și economia. Și dacă avem o bună comunicare, toată lumea va înțelege că avem o singură prioritate comună, și anume ca cetățenii să aibă o calitate de viață uh, identică. Sper că am reușit să răspund la mare parte din întrebări. Mulțumesc pentru întrebările adresate și pentru sprijin. Vă mulțumim foarte mult pentru răspunsuri. Avem însă și un al doilea tur de intervenții, probabil cu mai multe întrebări. Începem cu Michel Dantin. Vreau însă să subliniez că aș dori să ne cadrăm perfect în timp, avem și o sesiune de vot. Vă rog frumos să vă limitați la un minut și jumătate. Michel. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă ministru, dați-mi voie întâi de toate să vă prezint urările mele de succes în funcția pe care o îndepliniți, care este una dificilă pentru următoarele șase luni. Ați prezentat prioritățile, nu o să insist asupra lor. Comisia Europeană a lansat o consultare publică privind directiva Habitat și păsări în cazul programului REFIT și trebuie să revizuiască și strategia europeană privind biodiversitatea până la finele anului. Aceste revizuiri ne obligă să încercăm să venim cu un răspuns la întrebarea uh, privind activitatea agricolă. În prezent, în Franța, peste 8.000 animale sunt omorâte de lupi în fiecare an. Situație Eh, greu de înțeles, dat fiindcă din 2009 lupul nu mai este pe cale de dispariție și populația de lup crește. Raportul 2007-2012 ne arată clar că specia de lup este într-o situație favorabilă, mai ales în spațiul eh, unde se găsesc 80% din eh, specimene, în spațiul nostru. Avem Convenția de la Berna, avem Directiva Habitate, în cazul unei misiuni în Franța, am vizitat diverse regiuni, am vizitat diverse regiuni și în Europa și mă întreb dacă așa cum am văzut în România și în Polonia, n-ar trebui să încercăm să controlăm totuși uh, aceste populații sau să facem oamenii să trăiască în anumite cabane, cum am văzut în Italia și în Franța. Fără îndoială, v-ați întâlnit și dumneavoastră cu oameni care au fost uh, înșelați și ați uh, înțeles care este dezamăgirea lor. E bine, când un prădător distruge o turmă de animale, uh, acesta, pe lângă faptul că pierde financiar, pierde și din punct de vedere emoțional, pentru că oamenii țin foarte mult la animalele lor. Și aș vrea să aveți în vedere și fragilitatea psihologică a crescătorilor de animale, care ar putea să îi împingă pe unii la acte necugetate. Turul Franței, acest mare concurs sportiv, uh, Um, va uh, avea de suferit în urma acțiunilor crescătorilor disperați de animale. Mulțumesc și acum domnul Septans. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru că ați venit aici să vorbiți cu noi. Mulțumesc pentru că v-ați referit și la plafoanele emisiilor în plan național, dar vreau mai multe detalii. Pentru că mă interesează cum arată lucrurile la Consiliu pe acest dosar. Și a doua întrebare. Am citit despre intențiile președinției luxemburgheze de a înverzi semestrul european cu o mai bună vizibilitate de mediu într-un ciclu mai amplu de guvernanță economică. Puteți să veniți cu exemple concrete despre cum va promova președinția dumneavoastră ecologizarea în acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc. Doamna Gerling. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă ministru. Am și eu o întrebare despre directiva cu privire la plafoanele naționale de emisii. Voi fi succintă, spunând că nu avem cum să prezicem rezultatul votului de astăzi sau votul plenare din octombrie, dar noi am mai discutat despre asta. Și știu că la Consiliu lucrurile trenează, ceea ce este regretabil. Așa că vă întreb, puteți să-mi oferiți garanția că veți face tot posibilul ca să vorbiți cu domnul Timmermans? Știm că el, de el depinde progresul acestei directive. Veți vorbi așadar cu domnul Timmermans în așa fel încât să ducă mai departe acest dosar, deci să nu-l retragă. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamna Berder. Domnul Torvalds. Mulțumesc. Nu-i nimic, se mai petrec asemenea confuzii. Eu am o întrebare foarte clară. În 1953, în timpul marilor inundații din Zuiderzee, s-a distrus uh, parte din habitat. S-a dat uh, decizia ca cormoranul, de exemplu, după aceea să fie protejat prin lege. Dar ce s-a întâmplat? De prin 86-87 încoace, Această pasăre a devenit foarte, foarte invazivă. Vreo 30 de mii în Danemarca, foarte multe în Suedia, în Germania, în Polonia, în statele Baltice, probabil că și la Kaliningrad, chiar dacă rușii încă n-au aflat, și în Finlanda. Adesea miniștrii nu fac nimic, fiindcă decizia este una foarte neplăcută. Deci va fi o decizie neplăcută care vă va reveni dumneavoastră și aștept cu nerăbdare răspunsul. Thank you very much. Mulțumim foarte mult. Doamna Piric. Mulțumesc. Sper să putem lucra împreună în uh, următoarele șase luni, cu rezultate bune, am următoarea întrebare. Ce se întâmplă cu economia circulară, care, da, este foarte importantă pentru noi? E importantă pentru fermieri și nu numai. Vă puteți imagina niște obiective comune în ceea ce privește protecția apei, protecția aerului și protecția solului Economia circulară, de exemplu, înseamnă și reutilizarea um, mineralelor concentrate. Este un lucru care e în dezbatere de multă vreme, dar nu există legislație în acest sens. Ce se întâmplă cu Natura 2000 și cu Directiva pentru Habitat? Bineînțeles că noi, cei din Olanda, uh, privim uh, pozitiv aceste acte legislative, dar problema este uh, implementarea. Și pentru că va urma președinția olandeză, mi-aș dori foarte mult să ne gândim împreună cum vom putea progresa. Se discută adesea despre uh, exploatatorii agricoli la scară largă care nu își doresc nicio schimbare. Dar sunt, de cealaltă parte, și mici exploatatori care renunță la acest domeniu din cauza ceea ce prescrie Bruxelles. Deci nu e vorba doar de păsări și de albine, e vorba pur și simplu de producția de alimente în Europa care este periclitată. Uh, Mr. Fagnon. Mulțumesc. Domnul Fagnon acum. Doamnă președinte, domnule președinte, domnule ministru, mulțumim pentru deschiderea de care dați dovadă și pentru prezentarea politicii pe care o veți în vedere pentru acest semestru european. Săptămâna viitoare voi participa la Consiliul de Ministri eh, informal pentru mediu, care are la Luxemburg, fiindcă am onoarea să reprezint pe domnul președinte la via la această reuniune, deci nu mm, mm, vom mai intra în detalii și acolo. În calitate de raportor al Parlamentului pentru COP21, aș vrea să mă refer la finanțarea care va reprezenta punctul cheie al protocolului nostru de la Paris din decembrie. Există în discuție aici în Parlament, dar acest lucru este valabil pentru tot ceea ce se întâmplă de fapt în Uniunea Europeană. Există deci o serie de noi finanțări de mecanisme care vor fi dezbătute prețul carbonului în cadrul marilor economii ale planetei, crearea de soluții favorabile pentru climă. Este adevărat de asemenea că va exista și o taxă pe tranzacțiile financiare care are, ajunge și pentru investițiile în domeniul ecologic. Există și planul Juncker în Europa, prin planul european de investiții strategice, există și garanții publice specifice pentru investițiile ecologice, e valabil și pentru reglementarea emisiilor aeriene și maritime până în 2016 și transferul acestor venituri eh, către fondul verde. Iată, deci, o serie de mecanisme financiare interesant de abordat. Întrebarea pe care o am pentru dumneavoastră este, deci, care ar fi uh, în aceste noi mecanisme financiare prioritățile pe care doriți să le aduceți uh, în discuție. Și un ultim aspect pe care aș vrea să-l abordez și care are legătură cu glifosatul, care este un uh, erbicid folosit uh, în parcurile publice din multe orașe. Știu că în Luxemburg ați luptat pentru o lege care să interzică utilizarea acestui produs fitofarmaceutic în spațiile publice începând cu 2016 și aș vrea să știu dacă cu ocazia semestrului luxemburghez vreți să introduceți această interdicție în discuție. Thank you very much. And now Ms. Hocken. Mulțumesc și acum doamna Hocken. Mulțumesc. Vreau și eu să uh, mulțumesc doamnei ministru pentru prezența la, în comisia noastră. Noi avem uh, așteptări foarte mari de la președinția luxemburgheză. Natura 2000 este o directivă foarte importantă care a făcut Uniunea Europeană foarte apreciată de multe țări preocupate de biodiversitate, de protecția păsărilor și uh, în Comisia pentru Petiții primim foarte multe plângeri care au legătură cu această directivă. Există mulți cetățeni care sunt de aceste uh, cerințe din această directivă și doresc ca ele să fie puse în aplicare. Sigur, nu trebuie să deschidem uh, aceste directive pentru a le slăbi forța, însă sperăm că dumneavoastră și Consiliul veți proteja cetățenii împotriva Comisiei care consideră natura a fi ceva extrem de neimportant acesta a fost un semnal pe care l-am primit din partea domnului Timmermans când am vorbit despre pungile de plastic. A fost foarte enervat de toate aceste lucruri și au spus, bun, statele membre o să se ocupe de asta. Sper că dumneavoastră veți fi de această dată de partea Parlamentului și veți proteja biodiversitatea în Europa. Haideți să nu deschidem aceste directive, ci să ne asigurăm că sunt respectate. Mulțumesc, domnul Pedicin, acum. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă ministru. În primul rând, mulțumesc pentru prezență. De curând am aprobat în Parlamentul European un raport de inițiativă privind economia circulară, în care se spune clar că modelul actual de creștere economică nu funcționează și reprezintă o gravă amenințare la adresa mediului și sănătății cetățenilor. Ne așteptăm că putem, să putem folosi această ocazie pentru a opri uh, absurditatea aceasta de a urmări o creștere nesfârșită cu niște resurse limitate. Pentru că nu avem nevoie de creștere până la urmă, avem nevoie de echilibru. Vedem în programul luxemburghez că tranziția către economia circulată, circulară este considerată a fi o prioritate, lucru care ne bucură, însă mă întreb câte state membre vor cu adevărat să se implice în această direcție. Pentru că într-un model de economie circulară serios nu există loc pentru industrii bazate pe um, combustibil fosil, pe modele tradiționale și știm că aceste industrii și lobiștii care au o putere mare aici în Parlament Ehm, sunt foarte prezente aici, știm că au legătură cu anumite guverne din UE și știm că influențează toate deciziile care se iau eh, și cu privire la statele membre. Și atunci eu am o întrebare simplă. Președinția dumneavoastră intenționeze să se implice serios în această direcție? Intenționați să luptați împotriva uh, companiilor petroliere sau nu? Mulțumesc, domnul Florenț, acum. Da, doamnă ministră, sunteți cea de 52-a președintă a Consiliului și sper că în calitate de uh, reprezentant al sexului feminin veți avea mai multă putere în ceea ce privește implementarea regulilor europene, pentru că este strigător la cer. Permiteți-mi să adresez un cuvânt și colegului din Franța, care s-a referit la lupi. Pe 15 septembrie va avea loc uh, aici, în Parlament, o mare conferință internațională cu privire la lupi și v-aș invita pe toți să participați, pentru că doar dacă vom avea noi o poziție clară vis-a-vis -vis de Consiliu și de Comisie, vom putea și influența lucrurile. Uh, mulțumesc și pentru publicitatea uh, pentru Intergroups. Thank you very much. Mulțumim. Domnul Branen. Uh, thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Am două întrebări. Referitor la subiecte pe care nu le-am abordat deocamdată, captarea și stocarea carbonului în primul rând și în al doilea rând biomasa uh, forestieră în ceea ce privește captarea și stocarea carbonului. Din punct de vedere tehnologic, Europa este acum uh, în urma altor state în ceea ce privește această tehnologie și noi considerăm că e necesară dacă vrem să combatem, schimbările climatice. Există perspective diferite la nivelul statelor membre referitor la captarea și stocarea carbonului și mă întreb care este perspectiva președinției luxemburgheze dacă aveți o perspectivă pozitivă, cum intenționați să promovați captarea și tocarea carbonului pe durata acestor șase luni? Asta ar fi prima întrebare. Și a doua întrebare referitoare la biomasa. La nivel european există planuri pentru a crește uh, lemnul folosit pentru foc uh, sub formă de peleți, uh, care vine din America de Nord pentru a genera electricitate, lucru care se va produce pe scară masivă și nu este clar pentru mine, ca membru al Parlamentului, dacă e un lucru bun sau rău pentru mediu. Există rapoarte științifice care arată că ar fi bun, altele care arată că ar fi rău din punct de vedere al schimbărilor climatice și mă întreb dacă există vreo intenție pe durata președinției dumneavoastră de a clarifica această situație în ceea ce privește folosirea pe scară masivă a lemnului eh, de foc pentru generarea de electricitate. Mulțumesc! Mulțumesc domnului Brenner și acum Ultima solicitare, doamna Heding. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă ministru. Eu am o întrebare referitoare la propunerea de revizuire a regulamentului 1829 pe 2003 privind emisia și tranzacțiile și cu privire la OMG-uri. O întrebare pe care o să o pun și colegii dumneavoastră după amiază. Colegul Barnion s-a referit la glifozat și aș vrea să revin eu la acest subiect. Aș vrea să-mi spuneți dacă știți că Agenția Internațională pentru Cercetare în domeniul cancerului urmează să prezinte în scurt timp rezultatele unei cercetări în care probabil glifozatul va fi definit oficial ca fiind cancerigen și um, există state membre în care acest produs este interzis, iar în altele este utilizat în mod constant. Eu vin din um, Lombardia, unde se utilizează pe scară foarte largă și um, monitorizarea, și și la asta vreau să mă refer, monitorizarea acestui produs Uh, este făcută în mod neomogen. De exemplu, se monitorizează în Lombardia, dar nu în alte regiuni. Deci există diferențe și la nivelul controlului efectelor produse de aceste substanțe asupra sănătății și mediului. Datele sunt destul de neliniștitoare și uh, intensificarea practicilor agricole și utilizarea de pesticide și de fertilizanți nu este una dintre cele mai mari cauze de risc pentru biodiversitate și am vrea să știm dacă în cadrul revizuirii strategiei pentru biodiversitate veți lua în considerare acest aspect. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai avem o întrebare din partea doamnei Dali. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru. Eu vă vorbi în malteză. Am să mă axez pe implementarea cadrului uh, politic al Uniunii Europene pentru calitatea aerului și voi vorbi și despre nevoia de reducere a nivelului de poluare. Doamnă ministru, în introducerea dumneavoastră v-ați referit la acest lucru. Uh, după cum ați spus și dumneavoastră, o componentă importantă este reprezentată de casele de eșapament de la vehicule, inclusiv um, uh, camioane. Avem aici oxid de azot și uh, particule. Există și o creștere a nivelului de metan care nu face decât să intensifice nivelul de emisii de gaze cu efect de seră. În momentul de față există regulamentele Euro 5 și 6 cu privire la vehiculele uh, de mare tonaj și Comisia se ocupă de acestea de ani de zile. V-ați menționat, ați menționat aceste documente. Eu vreau să mă refer la calitatea aerului. Ați spus că aceasta este o prioritate, chiar și în documentul pe care l-ați transmis. Uh, în care ați prezentat prioritățile președinției dumneavoastră. Ne puteți da mai multe detalii cu privire la rezultatele pe care le aveți în vedere până la, firmele, până la finele președinției dumneavoastră în ceea ce privește calitatea aerului și, de asemenea, cu privire la directive referitoare la Euro 5, Euro 6, care este poziția dumneavoastră? Ați spus că nu, este, nu sunteți de acord cu actele delegate. Uh, în aceste domenii. Însă am vrea să știm care este poziția președinției în acest sens. Dacă se va ajunge la negocieri pentru a încheia un acord după ce Parlamentul își prezintă poziția. Mulțumesc! Mulțumim și acum Doamnă ministru, iată aveți un set destul de mare de întrebări și de aceea vă și dau cuvântul pentru a răspunde și sperăm că veți putea să vă limitați la 10 minute, pentru că după aceasta urmează o sesiune de vot în comisia noastră. Mulțumesc. Am luat notă de intervenția dumneavoastră, domnule Danton, și la fel și în ceea ce privește intervenția domnului Torvalds. În ceea ce privește întrebările domnului Dartans, da, ecologizarea pentru semestrul european este foarte importantă. E important să vorbim despre subvențiile dăunătoare și alinierea politicilor. În studiile recente se constată că sume mari de bani merg către combustibilii fosili și către practici dăunătoare în agricultură. Și din acest motiv, avem discuții cu comisia și încercăm să ajungem la niște bune rezultate, pentru că știm cu toții care este presiunea care se exercită dacă finanțarea nu merge în direcția corectă. Doamna Schreier, da, economia circulară este un aspect foarte important pentru noi și efi- economia eficientă din punct de vedere al resurselor ar trebui să fie uh, obiectivul spre care să țintim. Din acest motiv, și aici răspund și la întrebarea pusă de domnul Pedicini, da, e nevoie de echilibru, însă există mare avantaje în economia circulară. Ne numărăm printre cele 11 state membre care anul trecut au semnat o scrisoare către Comisie în care spuneam că nu trebuie să eliminăm din discuție acest pachet privind deșeurile. și că trebuie să discutăm ceea ce a fost adus în discuție de comitarul postoșnic. 23 uh, de state membre s-au pronunțat pentru economia circulară și pentru o bună gestionare a deșeurilor și pentru păstrarea produselor uh, în economia circulară cât mai îndelung timp posibil. Deci pentru noi e important să începem să lucrăm cât mai repede posibil de îndată ce va fi prezentată noua propunere. Domnule Parnio, domnule raportor pentru COP21, ați pus niște întrebări referitoare la finanțare. Pentru noi este un element cheie și E bine să avem acest set de instrumente pentru a avea cât mai multe mecanisme de finanțare noi posibile în care să putem introduce investiții, taxe, impozite, investiții ecologice, asigurări. Deci vor exista niște foarte mari posibilități care se pot regăsi în acest uh, tolbă de instrumente. E esențial să arătăm că acest lucru poate să funcționeze înainte de Paris pentru a avea încrederea tuturor, pentru a dobândi Uh, acest fond nu este singurul instrument care va fi utilizat, ci trebuie să arătăm că trebuie să existe un set larg de instrumente pentru diferite obiective, dacă vrem să ne preocupăm de finanțarea ecologică și dacă vrem să arătăm că trebuie să uh, ne îndreptăm în această direcție începând cu 2020. Acest lucru este posibil, e fezabil și Europa va avea un rol constructiv de jucat în acest mediu. În ceea ce privește glifozatul, s-a pus o întrebare. Vorbesc în engleză pentru că E, competența, e de competența Ministerului pentru Agricultură, dar e într-adevăr o mare provocare și nu trebuie să judecăm lucrurile separat, ci mai degrabă consolidat. Doamna Oaken, biodiversitate, mulțumesc pentru intervenție, sunt de acord și sper să am sprijinul dumneavoastră pe acest subiect. Mulțumesc. Eh, Herrn Floren. Mulțumesc și domnului Florenț pentru contribuția sa. Implementarea este într-adevăr decisivă Însă, pe lângă implementare, va trebui să tematizăm întotdeauna și finanțarea. Și aici vorbim și de alinierea de politici. S, um, domnul Brannan, CCSF, nu va fi abordat sub președinția noastră. În Luxemburg avem o legislație restrictivă și astăzi are loc o întâlnire a directorilor general pe energie și climă și cred că trebuie să vorbim despre linierea politicilor aici și trebuie să ne asigurăm că se înțelege că e nevoie de o abordare durabilă atunci când vorbim despre schimbări climatice. Doamna Eleonora Evi, monitorizarea glifosatului, cum am spus, este importantă, e important să existe această cooperare și așteptăm rezultatul studiului. Trebuie să vorbim nu doar despre glifosat, ci și despre utilizarea de pesticide. Și domnul Nadali, calitatea aerului și climă. Încercăm să facem tot ce ne stă în putere și suntem gata să colaborăm cu Parlamentul pentru a avea un acord politic, pentru a ajunge la un acord politic. Știm că va fi dificil să promovăm uh, acest lucru, dar facem tot ce ne stă în putere pentru a ajunge cât mai departe posibil. Doamna Gerling, cred că am uitat să vă răspund. Am discutat de curând cu secretarul general și Cam atât am notat cu privire la întrebarea dumneavoastră, că am discutat de curând cu secretarul general. Deci am discutat de curând și am abordat acest subiect. Deci cred că e clar că încercăm să facem tot ce ne stă în putere pentru a îmbunătăți chestiunile care țin de necalitatea aerului, aerului Euro 5 și Euro 6. Thank you very much for your... Mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile oferite. Cred că putem uh, închide aici prima parte a întâlnirii noastre. Mulțumind uh, ministrului uh, de mediu din partea președinției luxemburgheze pentru acest schimb util de opinii și pentru răspunsurile oferite la toate întrebările colegilor. Mulțumesc încă o dată. Oprim, ne oprim timp de un minut, după care începem cu voturile.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 A venit momentul să începem și cu voturile, dar înainte de vot trebuie să vă anunț că Martin Fuchs va părăsi secretariatul ENVI pentru a se alătura secretariatului Comisiei TRAN. Trebuie să-i mulțumesc pentru susținerea acordată membrilor Comisiei ENVI și vreau să-i urez mult succes în noua sa carieră. Și acum v-aș propune să începem cu punctul 5 de pe ordinea noastră de zi. Este votul pe marginea propunerii de directivă a Parlamentului și Consiliului vizând limitarea emisiilor în atmosfera anumitor poluanți provenind de la instalații medii de ardere. Putem uh, începe direct, e vorba de un singur vot, vot electronic, s-a deschis votul. Have you voted? A votat toată lumea. Bun, atunci uh, s-a închis votul și propunerea se adoptă. Și acum putem trece la următorul punct de pe ordinea noastră de zi. Este vorba de votul pe directiva NC. Felicitări raportorului de la punctul anterior pentru instalațiile medii de ardere. Și putem începe cu votul următor. Sunt destul de multe voturi. E groasă lista. Este vorba de raportul doamnei Gerling Începem cu votul la amendamentul 14A din uh, Comisia Agri. Voi trece la italiană pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Pare rău. Am început bine. Poate că a existat o diferență de traducere, poate că ați ridicat din greșeală mâna. Amendamentul 126. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 5 cu o adăugire la compromisul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votăm acum amendamentul ITRE 9 Identic cu amendamentele 128 și 129. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Votăm acum compromisul 4A. Scuze? Compromisul 4. Am uh, câteva greșeli în lista mea de vot. Deci compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum compromisul 4A. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, verificăm. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Votăm acum amendamentul 155 ca colegilor uh, Cauter și alții. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Votăm acum compromisul 18. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum votăm compromisul 19. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Acum urmează să votăm compromisul 21. Vă las uh, timpul necesar uh, să-l căutați pentru că am făcut un salt mare în lista de vot, deci compromisul 21. Compromisul 21. Chi e a Cine este pentru compromisul 21? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă, dar uh, verificăm și electronic. Avete votat tutti? A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Jump to ITRE 12 on page 21. Votiamo adesso Votăm acum amendamentul ITRE 12. Amendamentul ITRE 12. Cine este pentru ITRE 12? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 16 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 183, uh, Herbert Dorfman și alții. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 184. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Dacă vreți să verificăm, verificăm. E o persoană în plus de la PP. S-a închis votul. Respins. Votăm acum amendamentul Agri 24. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 186 pentru, împotrivă, abține, respins. Acum amendamentul Dobbiamo votare l'emendamento 180. Trebuie să votăm și amendamentul 187, dat fiind faptul că compromisul 22 nu a fost adoptat. Deci, amendamentul 187 pentru, împotrivă, abține, respins. Acum, amendamentul ITRE 13. Pentru, împotrivă, abține, respins. Acum compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum amendamentul colegei Pietikainen cu numărul 209. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Acum, amendamentul 212 a colegii Conecna. Cine este pentru? Împotrivă? Abține respins. Votiamo l'emendamento. Amendamentul 215, tot datorită neadoptării compromisului 22 pentru, Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. Aveți votat totul? A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 20, identic cu 213 214 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 21. Pentru. Împotrivă. Abține. Respins. Amendamentul 216. Pentru. Împotrivă. Abține. Respins. ITRE 16. Pentru. Împotrivă. Abține. Respins. ITRE 17. Pentru. Împotrivă. Abține. Respins. Amendamentul 217. Pentru. Împotrivă. Abține. Respins. Amendamentul 232. Pentru. Împotrivă. Abține. Respins. ITRE 19. Pentru. Împotrivă. Abține respins. Amendamentul 222 pentru. Împotrivă. Abține respins. Amendamentul 22 și 218 identice pentru. Împotrivă. Abține respins. Amendamentul 219 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 220 și 221 identice pentru, împotrivă, abțineri, respinse. Amendamentul 23 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul ITRE 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm acum amendamentul 228 a colegilor Berder și Federli pentru, împotrivă, abține, respins. Amendamentul 229 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 230 pentru, împotrivă, abține, respins. Verificăm. A votat toată lumea, s-a închis votul, respins. Amendamentul 231 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 acum. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 251 a colegilor Caputo și Dans pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 252 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Verificăm. Avete votat tutti? A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 254. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 256 pentru, ă, cea 7 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentele identice 261 20 pentru, împotrivă, abțineri respinse. Amendamentul 259 pentru, împotrivă, abțineri respins. Amendamentul 260 pentru, împotrivă, abține, respins. Amendamentele 262 și 263 pentru, împotrivă, abțineri, respinse. Amendamentul 264 pentru, împotrivă, abține, respins. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 269 a colegii Conecină. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Respins. Amendamentul 270 271, 272, 273, ITRE 21, toate identice pentru, împotrivă, abțineri, respinse. Amendamentul 274 a, a colegii Visnievska pentru, împotrivă, abține, respins. Amendamentul 275 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ITRE 22, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 276, 277, identice pentru, împotrivă, abțineri, respinse. Verificăm. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respinse. Acum, amendamentul 278 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 279 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Acum, Compromisul 3. Cine este pentru? Compromisul 3. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votăm acum compromisul 16. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum, amendamentele identice 293 și 294. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respinse. Agri 31. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. No vot. Dobbiamo votare adesso le Acum trebuie să votăm amendamentul 297. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Respins. Votăm 298 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentele identice 299, 301 și 302. Cine este pentru? împotrivă, abțineri. Verificăm. Avete votat tot? A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Cu un vot. Amendamentul 300 acum. Cine este Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 305 acum. Amendamentul 305. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Acum votăm amendamentul Agri 33. Agri 33. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, verificăm. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum compromisul 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 14. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Acum votăm compromisul numărul 2. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Compromisul 6 acum. Pentru? Nu. Spune domnul președinte, trebuie să votăm Agri 36. Cine este pentru Agri 36? Împotrivă? Se adoptă. Compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Votăm acum amendamentul 348. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 350. 350. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 352. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Votăm acum compromisul 24. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Votăm acum amendamentul I3 32. I3 32. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentele identice 358 și Agri 38. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține se adoptă. Votăm acum compromisul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 46 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 362. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Votăm acum. Amendamentul 363. 363. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 364, 365 și 366 identice cu ITRE 34. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. ITRE 35. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 6 identic cu Agri 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 7 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Agri 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 134. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 136 pentru 136 împotrivă abțineri verificăm. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Aș vrea să-i rog pe socialiști să ridice mâna. Votăm amendamentul 137. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Votăm amendamentul lui colegii Exib 367. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 372 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 373. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Acum votăm 412. 412. Cine este pentru 412? Împotrivă. Abțineri se respinge. 413. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Verificăm dacă vreți. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. Votăm acum amendamentul 414. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Agri 44. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 415. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Agri 45. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 417 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 418. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 419. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. i 341 Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 420 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 9. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 48. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 427. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. 428 și 429 acum, identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm. Aveți votat tot? A votat toată lumea. S-a închis votul. Scuze, se adoptă. Amendamentele 430 și 431. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 432. Acum cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 433. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 434. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 435 și 436 identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se resping. Compromisul 23 nu a fost adoptat, deci votăm amendamentele 437, 403, identice. Cine este pentru? Împotrivă? Socialiștii cum au votat? Nimeni n-a ridicat mâna. Sunteți pentru? Verificăm, haideți. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 438 și 439. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se resping. I342. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 440. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 47. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 442 și 443, identice. Cine este pentru? Cine este împotrivă se respinge. 444. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 445. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 446. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 447. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 448 și 449. Identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 451. Acum, cine este pentru 451? Împotrivă? Abțineri se respinge. 452 și 453, 454 identice. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se resping. patru cine este pentru? împotrivă, abțineri se resping. 458 pentru, împotrivă, abțineri se resping. 459 acum. 459. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se resping. 460. Pentru, împotrivă, abțineri se resping. 461 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 464 și 465 identice. Pentru, împotrivă, abțineri se resping. 469. Cine este pentru? Împotrivă se resping. Amendamentul 468. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. A votat toată lumea, s-a închis votul. 470. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. 471. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Votăm amendamentul 474. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 472 și 473 identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se resping. 475. Pentru 475. Împotrivă. Abțineri se respinge. 476, 77, 78 sunt identice, le votăm împreună cine este pentru. Împotrivă, abțineri, se resping. Votăm compromisul 12. Cine este pentru compromisul 12? Împotrivă. Cine se abține, se adoptă. Amendamentul 483. Pentru. Împotrivă abține, se respinge. 484, colegul Florence. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 485. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 486. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 487 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 488, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentele 489 și Agri 50 identice. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Nu. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 493. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 494. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 11. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 50. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votiamo adesso amendamentul 501 identic cu 502. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 517 acum colegii Jessica și Peter Iar. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Votăm acum amendamentul 518. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Votăm amendamentele 519, ITRE 43 identice. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 520 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 521. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Mergem la considerente. 52. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 54. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 56. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 57. Cine este pentru? Împotrivă împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 2. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 58 acum. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, verificăm. Avete votato tutti? Il voto... A votat toată lumea, s-a închis votul. Respins. ITRE 2. Pentru, Împotrivă. abțineri, se adoptă. Amendamentul 60. Pentru, Împotrivă. abține, respins. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63 și 64 identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 și agri 4 pentru, împotrivă, abține, respinse. Amendamentele 68, agri 5 identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. A votat toată lumea, s-a închis votul. Respinse, cum un Votăm acum Agri 3. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Votăm acum amendamentul I35. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Votăm acum amendamentul 78 pentru, împotrivă, abține, respins. Agri 7 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 79 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 80. Pentru. Împotrivă. Abține. Respins. 82. Pentru. Împotrivă. Abține. Respins. 81. Pentru. Împotrivă. Abține. Respins. 83. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. essendo stato adottato le... Dat fiind faptul că amendamentul 89 a fost adoptat, 85C, 87B devin caduce. Trecem acum la 92A. 92A. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Andiamo avanti. Continuăm. Verificasem doar ca toate aceste amendamente să fi devenit caduce. Și acum ajungem la 101 a colegilor Dons, Bragman, Leinen și așa mai departe. Cine este pentru 101? Împotrivă? Verificăm. Avete votat tutti? A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. Votiamo adesso. Votăm acum amendamentul 108. Ei caut pedicinii și alții. Amendamentul 108. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 112 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 109 și 110 identice. Pentru, împotrivă, abțineri, respinse. 111 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 113 pentru, împotrivă, abține, respins. 114 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 117 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 118 pentru, Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. Agri 12. Chi e a favore di Agri 12? Cine este pentru Agri 12? Împotrivă. Abține. Respins. 122 pentru. Împotrivă. Abține. Respins. I38 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și acum Votăm propunerea astfel modificată. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum votăm rezoluția legislativă. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Mulțumesc. Mulțumesc uh, raportoarei. Și acum trebuie să votăm ultimul raport pentru ziua de astăzi. If you are ready, we can Dacă sunteți pregătiți, putem începe cu ultimul vot. Este raportul cu privire la strategie UE pentru regiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice. Raportorul este domnul Fronte. Compromisul 1. Cine este pentru? Compromisul 1. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 12 pentru, împotrivă,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 Amendamentul 24 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 25 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 28. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 29. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 30. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 31. Pentru, Împotrivă. Verificăm. Aveți votat tot? A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. 34 votăm acum. Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 40. Votăm amendamentul 40. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. 47 pentru, împotrivă, abțineri, N-am văzut bine. Deci, amendamentul 47. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 50. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Votiamo adesso l'emendamento 58. Acum amendamentul 58 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Avete votat tutti? Il voto è chiuso. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 59. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 60. Pentru,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 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și votăm acum <clears throat> proiectul de aviz așa cum a fost modificat, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Mulțumesc colegului Afronte. Abbiamo finito i voti. Am terminat acum cu voturile. Facciamo due minuti di sospensione. Facem o pauză de două minute și reluăm după ce cei care nu sunt interesați de viitoarele lucrări vor fi părăsit deja sala.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 Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi. Discutăm proiectul de aviz privind bugetul general al Uniunii Europene pentru anul financiar 2016 și dăm cuvântul în acest sens Comisiei pentru prezentarea poziției pe raportul, proiectul de aviz. François Cazana sau Guido de Clerc au cuvântul pentru a ne spune punctul Comisiei de vedere. Uh, Mulțumesc. Eu reprezint, reprezint pe directorul general pentru siguranța alimentelor. Avem uh, două programe în acest domeniu. Programul de sănătate și programul de alimente. E vorba de 62 de milioane de euro pentru sănătate și 264 de milioane de euro pentru alimente, ambele sume fiind uh, unele din fostul cadru financiar multianual, iar în ceea ce privește angajamentele nu avem, uh, angajamentele nu avem probleme specifice. La plăți, uh, pentru anul 2014 nu au fost probleme la sănătatea publică și programele de acolo și nu întrezărim alte probleme nici pentru acest an, dar nici pentru anul ce va urma. Pentru alimente, A existat o rambursare către un stat membru care n-a putut fi efectuată în 2014 decât parțial, dar uh, la începutul lui 2015 plata a fost efectuată integral și nu ne așteptăm să existe probleme în acest an. Suma alocată pentru 2016 ar trebui să fie și ea una suficientă. Digi Health and Food Safety, Sănătate și Siguranță Alimentară, este responsabilă, o direcție generală responsabilă și pentru agenții. Avem cinci. Una care este finanțată din impozite, CPVO, două agenții care sunt uh, parțial finanțate din impozite, EMA și uh, activitatea pe biocide și alte două activități finanțate mm, prin Uniunea Europeană, ECDC și EFSA. Sumele și personalul celor patru, unor număr de patru agenții corespunde exact comunicării Comisiei din iulie 2013. Dar la ECA, pentru activitatea pe biocide, există o sumă diferită, precum și o organigramă diferită față de ceea ce am estimat în momentul în care am adoptat actul normativ. Este un număr mai scăzut decât am estimat și trebuie să revizuim subvențiile, precum și organigrama. În ceea ce privește proiectele pilot și acțiunile pregătitoare, Raportul a fost trimis către Parlament. E vorba de documentul 300 uh, pe 2015 cu toate proiectele pilot și descrierea lor. Nu avem însă niciun fel de comentariu față de aviz. Vă mulțumesc! Mă numesc François Cazana și reprezint Direcția Generală pentru Mediu și Climă. Avem programul LIFE, care are legătură cu aceste două direcții generale, o, un sfert pentru DG Climă și trei sferturi pentru DG Mediu. Proiectul de buget pentru 2016, în contextul economic actual, este unul pe care îl apreciem. Creditele de angajament au crescut cu 6,4%. Considerăm că acest lucru ar trebui să ne permită să acoperim noile angajamente pentru proiecte care pot fi finanțate în 2016. După cum știți, o parte a programului este gestionată de o agenție executivă care gestionează toate noile proiecte Direcția Generală Mediu va continua să gestioneze vechile proiecte pe care le-a inițiat chiar acesta și pe care le cunoaște foarte bine. Avem și o agenție, agenția de la Copenhaga, Agenția Europeană pentru Mediu, pentru care propunerile sunt în aceeași perspectivă cu cele ale Comisiei și mai avem și o linie specială referitoare la convențiile internaționale și acordurile multilaterale, unde noi cerem o creștere, deci cerem o creștere a acestei linii pentru că există noi contribuții pentru biodiversitate, pentru acordurile de la Nagoya, protocolul CITES, și cele care rezultă din aderarea UE la o nouă convenție privind apele transfrontaliere. Această linie bugetară este una destul de delicată pentru că depind foarte mult de, de fluctuațiile eurului față de dolar, pentru că plătim foarte mult în dolari. Din perspectiva solicitării inițiale, aceasta a fost redusă de Coreper în Consiliu. Ar exista, deci, probleme pentru 2016 în ceea ce privește această linie. În ceea ce privește gestionarea plăților, în general, suntem mai optimiști decât eram anul trecut și chiar și anul acesta, în măsura în care sumele, după părerea noastră, permit ca din 2016 să revenim la o situație normală de credite de plată față de cerere. S-au constatat întârzieri la nivelul proiectelor, nu datorită comisiei, ci din cauza beneficiarilor, ceea ce face ca o serie dintre plățile pe care planificasem să fie făcute anul acesta nu le-am uh, primit și s-a cerut reportarea pentru finele anului sau chiar începutul anului viitor. Situația, deci, în ceea ce privește plățile, credem noi că se va ameliora în următorii doi ani față de anul trecut. Cam atât. Grazie. E... Mulțumesc. Și acum, în calitate de responsabil de aviz din partea Comisiei ENVI, am și eu o serie de considerente, de serie de observații de făcut cu privire la buget. Comisia este convinsă că nivelul ridicat de protecția mediului și a sănătății în cadrul UE este o condiție indispensabilă pentru prosperitatea economică și că securitatea nutrețelor și produselor alimentare care contribuie și eforturile pentru a combate catastrofele naturale cauzate de om sunt extrem de importante pentru toți cetățenii. De aceea, după părerea noastră, liniile care au legătură cu programele puține care pot susține aceste obiective trebuie să fie finanțate corespunzător și n-ar fi bine să existe o reducere a bugetelor de aici. Pe de altă parte, trebuie să avem în vedere de faptul că valoarea adăugată a proiectelor europene este totuși una relevantă și că, prin urmare, astfel de linii bugetare au, impact, au un impact pozitiv, atât asupra mediului cât și asupra sănătății umane. Alocările și creditele în ceea ce privește plățile sunt în concordanță cu resursele prevăzute în cadrul financiar plurianual pentru 2016. Însă, așa cum s-a întâmplat și în trecut, există un subiect foarte complex. Acesta al plăților este un subiect foarte complex. După cum Comisia știe foarte bine, la finele anului, deja de ceva vreme, ne regăsim în fața unor plăți care trebuie efectuate care depășesc disponibilitățile existente și Consiliul nu dorește sau nu poate să acopere aceste cheltuieli și există un transfer de fonduri către anul ulterior, următor. Aceste plăți pentru politicile pentru care statele membre anticipează resurse, deci nu e o problemă în acest caz, însă pentru multe programe o întârziere a plăților duce la întârzierea derulării programelor, așa cum s-a văzut în anii trecuți, chiar și în cazul liniilor de finanțare care țin de comisia noastră. În ceea ce privește programul LIFE, comisia salută creșterea cu 27,7 milioane a pachetului financiar pentru program în proiectul de buget 2016, însă acest program reprezintă doar 0,3% din întregul program și doar 0,73% din rubrica 2 în ceea ce privește angajamentele și aceste procente, deși produc efecte pozitive, au rămas neschimbate de ani de zile. Subliniem că pentru alte linii bugetare continuă să existe câteodată anumite necesități de a reporta creditele de angajament și de plată. Însă, nu pot să nu menționez aici necesitățile care există la nivelul agențiilor. În proiectul de buget, tocmai prezentat de comisie, există agenții care sunt uh, incluse în grupul acesta al economiilor, mai ales în ceea ce privește resursele umane. Comisia Europeană a acceptat uh, astfel de reduceri pentru programul plurianual și această reducere se resimte și la nivelul agențiilor. După cum bine știți, există multe agenții și aici mă refer în special la EMA și ECA, Multe agenții, deci, au un pachet uh, financiar suplimentar din taxele plătite pentru prestațiile acestor agenții, în special EMA, dar și ECA, după ce au primit uh, competențe în domeniul biocidelor, astăzi se găsesc în fața unor mari probleme, pentru că dăm sarcini suplimentare pe de o parte și pe de altă parte tăiem resursele de personal pentru a putea necesare pentru ca aceste agenții să-și îndeplinească activitățile. De aceea, și în acest sens, eu aș cere Comisiei să acorde o atenție specială situației, pentru că noi nu am vrea ca noile sarcini să nu poată fi îndeplinite, pentru că nu există suficient personal. Și înainte de a încheia comentariile aici, vreau să mă refer la proiectele pilot și la acțiunile, activitățile pregătitoare. Astăzi avem o întâlnire cu raportorul general pentru buget, Jose Manuel Fernandez, și cu toți raportorii pe bugetul 2016 și vom vorbi și despre prioritățile și proiectele pilot. Am primit preevaluarea pentru acestea din partea comisiei ieri sau alaltă ieri și din cele 23 propuneri transmise de comisia NV, una nu a fost uh, evaluată pentru că ex- există într-un proiect deja implementat și pentru restul am obținut 15 evaluări C, 3D, 3B și doar o evaluare A. Deci un proiect lot implementabil așa cum este el prezentat. Evident că invitația se adresează și colegilor să remoduleze proiectele pilot în concordanță cu observațiile transmise, astfel încât un număr cât mai mare de proiecte pilot să poată fi implementabil și introdus în acordul final pe care îl vom face la aprobarea bugetului. Asta este o invitație adresată colegilor, pe care îi rog să se implice în mod activ în aceste eforturi. Eu cam atât am avut de spus. Cine dorește să intervină? Domnul Grote, vă rog. Ia, Dank. Mulțumesc. Astăzi vorbesc în numele lui Karin Kadenbach, care nu a putut fi prezentă. Ea este raportorul grupului SND pe chestiuni bugetare la Envi. Doamna Kadenbach m-a rugat să vă transmit că salută avizul domnului Lavia, raportorul nostru general. Consideră că toate, toate domeniile au fost foarte bine cuprinse în text. La, mai ales în ceea ce privește alocările pentru live și proiectele pilot, precum și cercetarea și Orizont 2020. Deci s-a ținut cont de toate aceste lucruri. Problema agențiilor decentralizate este una foarte importantă și pentru Karin Kadenbach. Avem acolo o situație specială până la urmă, după cum a spus domnul Lavia, cu dotarea cu personal, cu finanțările prin taxe și impozite la aceste agenții. Am clarificat asta data trecută în exercițiul bugetar și poate că ia la cunoștință Comisia acest fapt. În momentul în care întreprinderile plătesc, aceștia sunt clienți. Deci trebuie să facem tot posibil pentru ca serviciile acestora să fie acoperite într-un timp previzibil, pentru că e vorba de plată prin taxe. Nu putem pur și simplu să tăiem și să omogenizăm totul. Exact cum a spus și domnul Lavia. Karin Kadmbach va depune totuși două amendamente. Odată, în ceea ce privește finanțarea programului pentru acoperirea inegalităților în domeniul sănătății și apoi uh, agricultura prietenoasă cu mediul. Deci vor exista aceste două amendamente, însă a făcut o evaluare foarte frumoasă uh, domnului Lavia. În Germania nota cea mai bună este 1 sau 2, deci de data aceasta domnul Lavia a primit o notă bună din partea raportoarei noastre. Mulțumesc, Matias. Dau acum cuvântul doamnei Conecna. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să Vă mulțumesc pentru această propunere care conține mare parte din lucrurile pe care le-am ilustrat și noi în momentul în care am discutat bugetul la început. Ca persoană de contact pentru ECVC nu mă mulțumește bugetul alocat acestei agenții în anul ce va urma. Această agenție trebuie să se mute, are nevoie de un sediu nou, iar în ultimii ani i-am oferit foarte, foarte multe noi sarcini legate, de exemplu, de uh, Ebola sau alte boli care au circulat prin Europa și au pus în pericol sănătatea cetățenilor. Scăderea bugetară nu va fi una cu un efect pozitiv. Este clar o agenție care nu face risipă de resurse umane. Personalul și experții sunt uh, la limită ca număr. Deci de-abia, se, de-abia pot să acopere sarcinile pe care le conferim. Nu știu cum vor face față altor tăieri, de aceea eu voi depune un amendament. Este un lucru pe care pur și simplu nu îl pot accepta în calitate de persoană de contact pentru această agenție. Eu cred că fiecare euro investit în această agenție este un euro investit în sănătatea cetățenilor și în siguranța cetățenilor. Cel puțin asta este părerea mea. Mulțumesc foarte mult. Thank you, Chair. Nu Iabor. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu colegii mei. Consider că proiectul de aviz este foarte bun și redă în rezumat perspectiva bugetară venită de la Envi. Aș dori să adaug două lucruri, odată cu privire la agenții. Dincolo de agențiile menționate, aș vrea să subliniez rolul EFSA. Potrivit noului regulament pentru OMG-uri, cu siguranță va exista o povară adițională pentru această agenție. Munca va lua amploare, așa că este uh, inacceptabil să nu prevedem sursele necesare, resursele, pentru ca EFSA să poată funcționa într-o manieră optimă. Mai ales pentru că, după cum vă spuneam, vor veni toate procedurile pentru OMG-uri. Mă interesează și programul LIFE și proiectele de conservare a naturii avem un raport de la Agenția de Mediu cu privire la starea naturii și se arată foarte clar că dacă la nivel de mediu e să discutăm despre vreun impact pozitiv, atunci, clar, acesta este legat de rețeaua Natura 2000, precum și de eforturile de conservare prin proiectul LIFE și alte proiecte similare. Așa că, Avem niște obiective de atins în ceea ce privește biodiversitatea și strategia pentru Uniunea Europeană și inevitabil pentru asta avem nevoie de resurse, resurse alocate la proiectul LIFE, Să nu uităm, după cum a spus și domnul raportor, că proiectul LIFE este o părticică doar din bugetul total al Uniunii Europene, însă orice bani investit acolo contribuie la durabilitatea în, în Uniunea Europeană. Mulțumesc, doamna Dornanu. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc președintelui comisiei noastre pentru acest proiect de aviz Aș vrea totuși să menționez anumite aspecte importante, după părerea mea. Întâi de toate, în ceea ce privește instrumentele financiare. Înțeleg că este nevoie să avem politici de mediu la nivelul UE și știu că aceste instrumente permit uh, să se desfășoare aceste proiecte, dar aș vrea să vă invit să fim prudenți în acest sens, pentru că există instrumente, cum ar fi EFSI, care nu funcționează satisfăcător. Dacă vrem să cerem statelor membre să aloce fonduri către un program european prost definit, nu e o idee bună, eu am să mă opun. Trebuie să permitem administrațiilor și ministerelor să-și controleze liniile bugetare și nu să le umfle în mod artificial. Pentru asta eu mă opun. Dacă vrem să punem metrouri în mici orașe pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice, eu voi contesta lipsa de subsidiaritate și în acest sens aș vrea să atrag atenția asupra uh, atentatelor la adresa mediului. Nu putem să per- ne permitem să folosim miliardele de euro ale contribuabililor europeni pentru a finanța o politică de climă pe care o va aplica doar Uniunea Europeană și nicio altă țară din lume. Și mă refer aici mai ales la mari poluanți. Rezultatele o să fie reduse, însă vom cheltui într-o mare veselie banii cetățenilor. Și aș vrea să mă refer acum la agenții. Nu putem reproșa o reducere de, a mijlocelor financiare și umane, dat fiind că Uniunea cere același lucru și statelor membre. Sunt de acord ca agențiile responsabile de chestiunile pe care le discutăm în această comisie să nu fie afectate de o reducere mai mare a resurselor decât alte agenții. Deciziile trebuie să fie clare, transparente și dacă trebuie să se sacrifice un domeniu în favoarea altului, trebuie ca acest lucru să se facă în urma unei dezbateri aprofundate. În încheiere vreau să vă spun că prin resurse adecvate uh, eu mă refer la înălțimea nevoilor stabilite și nu pentru a garanta o autonomie financiară. Mulțumesc. Comisia, vreți să răspundeți? mai ales la intervențiile referitoare la agenție, pentru că au fost membri care ne-au spus că în propunere există niște reduceri care nu sunt în concordanță cu cererile noastre. Mulțumesc, domnule președinte. Așa este. În ceea ce privește situația agențiilor, suntem pe deplin conștienți că situația e una grea. Nu doar pentru agenții, ci și pentru serviciile comisiei. Părerea noastră este că, deocamdată, reducerile de personal sunt acoperite prin procedurile de streamlining la agenții, adică transferăm personalul în așa fel încât să acoperim adevăratele lacune din agenții. Sumele alocate și personalul prevăzut la agenții au fost lucruri discutate chiar cu agențiile la momentul potrivit și suntem convinși că există resursele necesare pentru a duce la bun sfârșit sarcinile. O restricție apare pentru activitatea pe biocide la ECA, unde într-adevăr nivelul taxelor percepute pentru ECA va uh, fi uh, modificat. Așa că la anul trebuie să vedem uh, cum vor merge lucrurile pentru că mai întâi trebuie să așteptăm adevăratele implicații ale acestei modificări. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu știu dacă sunt alți colegi care vor să intervină, poate nu-i văd eu. Vreau să vă anunț calendarul. Termenul pentru amendamente este 17 iulie, iar votul la Envi e programat pe 3 septembrie. Urmează avem și termenul pentru depunerea amendamentelor la bugete, tot pe 3 septembrie, și urmează să votăm la Comisia de Bugete pe 22-23 septembrie. Votul în plenară e prevăzut pentru octombrie 2. Cam atât, dragi colegi, putem să ne încheiem lucrările deocamdată și ne revedem în această după-amiază. Vă mulțumesc!